Dear colleagues, can we start with our works? Dragi colegi, vă invit să începem ședința de astăzi. May I continue in, in uh, Italian? Voi continua în italian acum. Are you everybody where? Okay. I continue in Italian if you allow me. And so uh, we have the pleasure to have here avem plăcerea să avem alături de noi pe ministrul culturii din Letonia, dar am să trec totuși uh, și am să vorbesc în italiană. Bună ziua tuturor, vă urez uh, bun venit. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez uh, tuturor un an nou de succes cu multă reușită în comisia noastră. De asemenea, aș dori să transmit uh, sincerele noastre urări de bine reprezentanților președinției uh, letone, care sunt alături de noi astăzi. Dumnealor ne vor, noi vor prezenta prioritățile președinției. Însă, înainte de a începe reuniunea oficială, aș dori să parcurgem rapid ordinea de zi. având în vedere valorile comisiei noastre, care sunt uh, valorile de bază ale Uniunii Europene, cred că este bine să păstrăm un uh, moment de reculegere pentru a comemora victimele atentatelor uh, care au fost ucise în mod barbar în Franța, și anume jurnaliștii de la Charlie Hebdo apoi uh, și pe cei care au murit în uh, supermarketul uh, evreiesc din Paris. Trebuie să ne reamintim de asemenea și de toate victimele din Nigeria care și-au pierdut viața în ultimele săptămâni. Vom păstra un moment de reculegere, așa cum am făcut-o și la Strasburg. Cred că se cuvine să facem acest lucru și în comisia noastră, pentru că valorile pe care le împărtășim, libertatea de opinie, diversitatea culturală, libertatea presei, și toleranță reciprocă sunt deosebit de importante. Așadar, păstrăm un moment de reculegere. Grazie. Vă mulțumesc. Devo dire che a questo proposito io ho molto apprezzato il fatto che il ministro Trebuie să vă spun că apreciez foarte mult faptul că doamna Melbarde, ministrul culturii din Letonia, a întreprins inițiativa de a promova o declarație comună care a fost semnată de toți ministrii culturii din Uniunea Europeană. Această declarație condamnă aceste atentate și susține și reiterează valorile de bază ale Uniunii Europene. A doua comunicare se referă la punctul 5 de pe ordinea de zi. care a fost inclus pe ordinea de zi tocmai pentru că Letonia deține președinția. Este un raport al doamnei Libațca referitor la implementarea procesului de la Bolonia. Este vorba despre o nouă inițiativă, o nouă propunere. Va exista și o conferință care va fi organizată miercurea viitoare și care își propune să definească procedura uh, la nivelul uh, Parlamentului. Evident, uh, prioritățile de la Bolonia sunt esențiale pentru noi și vrem să ne asigurăm că lucrările încep cât mai curând posibil. De aceea am pus acest punct pe ordinea de zi. Sunteți de acord cu această modificare a ordinii de zi? Bun, atunci continuăm în ceea ce privește procesele verbale ale reuniunii din 2 decembrie. Le aveți în uh, documentația dumneavoastră. Există comentarii? Nu. Atunci considerăm că procesele, procesul verbal este aprobat. Acum aș dori să vă ofer câteva informații referitoare la regimul lingvistic de astăzi. Franceză, germană, daneză, greacă, maghiară, malteză, română, slovacă și bulgară și polonă. Și letonă, bineînțeles, este absolut important, având în vedere invitații noștri de astăzi. Apoi uh, există și rețeaua de gender mainstreaming, care cuprinde membrii din uh, diferitele comisii și cred că există mai multe lucruri uh, la care va trebui să lucrăm în grupul nostru. Vom discuta despre aceste aspecte și cu Comisia. Și în calitate de președinte, uh, consider că toți președinții comisiilor trebuie să țină cont de acest subiect uh, de gender mainstreaming. Vrem să dezvoltăm condiții de lucru împreună cu Comisia FAM este vorba și despre rapoarte din proprie inițiativă și uh, avize pe care le redactăm. Evident, vom avea și alte ocazii viitoare cu care vom discuta subiectul gender mainstreaming. Cred că putem acum să trecem uh, la punctul 4, tema principală a zilei noastre de astăzi, și anume prioritățile președinției letone a Consiliului. Vom avea un schimb de opinii uh, cu ministrul culturii din Letonia, doamna Dace Melbarde. Vă urăm bun venit în uh, comisia noastră astăzi. Și aș dori să vă fac următoarea propunere. Să o invităm pe doamna ministru să susțină prezentarea. Avem uh, alături de noi și pe ministrul educației din Letonia, căreia îi vom da cuvântul ulterior. După aceea va exista o scurtă prezentare de 15 minute a priorităților letone, iar apoi uh, eurodeputații vor avea ocazia să adreseze întrebări. Vom avea o primă rundă de întrebări, după care le vom uh, invita pe mm, reprezentantele președinției letone să răspundă. Dacă sunt foarte multe întrebări, poate că le vom împărți în două runde, astfel încât uh, dumnealor să poată răspunde la grupuri mai mici de întrebări. Îi dau imediat cuvântul doamnei Melbarde, ministrul culturii din Letonia. Trebuie să vă spun că ne aflăm într-un moment uh, strategic foarte important. Avem o nouă comisie avem un nou, uh, o nouă legislatură, vom avea o întâlnire cu domnul um, Oettinger spre sfârșitul lunii și vom uh, analiza și strategia 2020. Uh, În această perioadă vom încerca să transmitem un mesaj foarte puternic Comisiei și, bineînțeles, și președinției letone pentru că noi vrem ca acest subiect al culturii să fie în centrul dezbaterii noastre, în corelare cu strategia. În al doilea rând, trebuie să ne concentrăm pe relația dintre cultură și economie și agenda digitală, economia digitală. Știu că veți aborda și aceste subiecte, așa că nu vreau să vă um, iau cu vorba din gură, așa că vă dau cuvântul, doamna ministru. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să um, Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat ocazia să vin aici uh, în Comisia de Cultură pentru a discuta despre aspecte culturale importante. Am venit aici să, să aflu care sunt um, preocupările dumneavoastră și să răspund întrebărilor dumneavoastră. Însă pentru a respecta diversitatea lingvistică ca o valoare importantă a Uniunii Europene, aș vrea să, să continui în limba mea maternă, care este letona. Godātā priekšēdētāja Silvija Kosta, godātie Doamnă președinte a Comisiei, distinși uh, membrii ai Comisiei, Aș dori să vă spun încă o dată că îmi face o deosebită onoare și plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta prioritățile uh, președinției letone a Consiliului în uh, domeniul culturii și politicii audiovizualului, ca o continuare a uh, succeselor înregistrate deja de președinția italiană. În numele meu propriu aș dori să îmi exprim condoleanțele și sprijinul pentru Franța și poporul francez în urma tragediei care care s-a petrecut uh, la sediul uh, Charlie Hebdo. Cred că momentul uh, de reculegere pe care l-am păstrat mai devreme ne reamintește că suntem cu toții pentru valorile Uniunii Europene valori care au fost subminate de această tragedie. Toți miniștrii culturii din Uniunea Europeană au uh, luat măsuri foarte rapide și au sprijinit inițiativa pe care eu și Ministrul Culturii din Franța uh, au propus-o. Este vorba despre o declarație menită să condamne aceste atentate. Ministrii au uh, subliniat de asemenea că libertatea de uh, expresie este una dintre valorile importante ale Uniunii Europene. Aceasta ne arată că putem să contăm unii pe ceilalți în astfel de momente dificile. Acest uh, debut al președinției noastre ne învață foarte multe mai trebuie să consolidăm uh, înțelegerea valorilor comune. De asemenea, trebuie să cooperăm pentru a crea un spațiu în care să conviețuiască diferite culturi nu vrem să existe diviziune în uh, sânul societății. Din potrivă, vrem ca diferitele culturi să se completeze reciproc pentru a uh, promova o societate armonioasă și o comunicare adecvată. Ceea ce s-a întâmplat uh, la Paris ne arată că conflictele între valori și opinii iau amploare aceasta ne face să conștientizăm uh, cu atât mai mult valoarea culturii. Cultura nu este ceva ce vedem neapărat în viața de zi cu zi. Um, cultura este ceva care are rădăcini profunde uh, și se manifestă în diferite opinii și modalități de conviețuire. Eman Zieduens, uh, un poet leton, spunea că cultura este conștiința unei națiuni. Cred că avem o sarcină foarte importantă să colaborăm, să lucrăm împreună pentru a ne asigura că diferitele națiuni și diferitele țări pot trăi în armonie cu conștiința lor. Doamnă președinte, distinși uh, membrii ai Comisiei, Ținând cont de toate aceste lucruri, aș vrea să vă prezint acum uh, care sunt prioritățile uh, președinției letone în domeniul culturii. Sectorul uh, culturii și creativității a devenit o parte foarte importantă a politicii culturale în Europa datorită capacității culturii și industriei audiovizualului de a crea noi locuri de muncă, de a asigura o creștere durabilă și inclusivă și de a uh, aduce îmbunătățiri la piața digitală unică. Creativitatea este principala resursă a industriilor creatoare și promovează inovația nu doar în domeniul uh, culturii, ci și în alte domenii. Avem exemple bine cunoscute, precum uh, economia digitală, turismul, uh, turismul cultural, dezvoltarea de competențe creative și dezvoltarea gândirii creative în procesul educațional, renașterea uh, teritoriilor regionale datorită noilor infrastructuri culturale și, uh, bineînțeles, uh, promovarea patrimoniului cultural. În noiembrie anul trecut, Consiliul a discutat despre contribuția culturii și industriilor creative la atingerea obiectivelor strategiei 2020. Consiliul s-a concentrat pe importanța acestor domenii care sunt importante și pentru uh, dezvoltarea antreprenoriatului. Latvijas prezidentūras galvenā prioritāte. Principala prioritate a președinției letone este să uh, promoveze um, importanța și influența pozitivă a culturii uh, pentru uh, a asigura sustenabilitatea societății și economiei și pentru a promova incluziunea. Președinția letonă va lucra la, mm, aceste, la concluziile uh, Consiliului în ceea ce privește influențele reciproce între cultură și celelalte domenii. Cred că este momentul uh, potrivit să discutăm despre acest lucru într-un context mai larg, deoarece contribuția culturii și a altor uh, industrii uh, creative uh, este bine cunoscută și dovedită. În cadrul președinției noastre am dorit să ne concentrăm pe importanța actorilor naționali și regionali în dezvoltarea acestor politici. Uh, și vom încerca să adoptăm uh, concluziile Consiliului în mai anul acesta. Pentru a extinde discuțiile din uh, grupurile de lucru ale Comisiei și uh, Comisiei, um, vom avea uh, două conferințe la Riga, care vor avea loc în martie 2015. Vom avea săptămâna creativității uh, la Riga. Este o săptămână pe care o organizăm deja de mai mulți ani uh, și care își propune să promoveze politicile culturale și politicile în alte domenii. Această abordare care datează deja de câțiva ani, ne-a oferit uh, o bază foarte bună pentru a promova cooperarea și schimburile reciproce între diferitele domenii. Sunteți uh, invitați uh, să participați, uh, vă puteți înregistra uh, la aceste conferințe dacă doriți, evident, să veniți. Pe de altă parte, vrem să căutăm noi modalități uh, pentru a întări cooperarea în domeniul cultural. Va exista și o a doua conferință care va discuta despre uh, interacțiunile dintre patrimoniul cultural, design și arhitectură, cu scopul de a crea un spațiu uh, de lucru și de muncă cât mai adecvat uh, pentru oameni. Doamnă președinte, Apreciez foarte mult uh, contribuția acestei comisii a Parlamentului European la promovarea dezvoltării culturii și la elaborarea de politici. Și de aceea aș dori să îmi confirm disponibilitatea de a colabora cu dumneavoastră pentru a înțelege care sunt opiniile factorilor de decizie și ale societății în general. Uh, primăvara anului 2015 va fi uh, foarte importantă pentru că ne așteptăm ca atunci să aibă loc o revizuire la jumătate de termen um, a uh, strategiei europene în ceea ce privește ocuparea tinerilor. Consiliul a discutat deja despre contribuția culturii și industriilor creative la atingerea obiectivelor strategiei 2020, iar în dezbateri, miniștrii au subliniat trei aspecte extrem de importante aspecte care ar trebui să fie luate în considerare în implementarea strategiei europene. În primul rând, cultura și industriile creative se află în centrul creșterii economice, sunt un motor de creștere economică. În al doilea rând, aceste industrii trebuie să fie atractive și conținutul să fie unul de calitate. Acestea sunt condiții esențiale pentru o piață digitală unică, uh, atractivă. Și în al treilea rând, patrimoniul cultural este extrem de important, deoarece este o sursă unică de inspirație, creativitate și inovație, care, ceea ce este evident um, în concordanță cu identitatea noastră europeană și națională. Iar președinția letonă se va asigura că aceste mesaje și aceste semnale sunt transmise și promovate, astfel încât uh, contribuția culturii și industriei uh, creative să ne ajute să obținem creștere economică și sper că voi putea conta și pe dumneavoastră în acest demers. Salia. Aș vrea să continui cu prioritățile în ce privește politica audiovizuală. Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a spus că piața unică digitală trebuie să fie una dintre prioritățile Comisiei Europene. Comisia a decis că aspectul central al acestei politici va fi consumatorul pe piață. Consumatorii vor putea să-și folosească device uri electronice pentru a avea acces la muzică, film și la toate celelalte tipuri de conținut de oriunde din Europa. Și în acest scop, Comisia a Uh, s-a angajat să susțină dezvoltarea culturii, a industriilor creative, a producătorilor de conținut, a mass media europene și de asemenea să dezvolte regulamentul privind copyright-ul. Comisia a subliniat de asemenea importanța libertății mass media. În calitate de ministru responsabil pentru aceste domenii, Uh, mă bucură declarațiile Comisiei, pentru că mi se pare că este prima dată când importanța culturii și a zonelor creative a fost subliniată. Baza serviciilor audiovizuale este libertatea mass media, pluralismul, diversitatea culturală exprimată în, prin conținut. De aceea este important să ne asigurăm că conținutul disponibil uh, cetățenilor noștri este de calitate divers și asigură valorile incluse în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Tehnologiile fundamentale și noua situație geopolitică și competitivitatea la nivel global uh, stabilesc o nouă nevoie de a regândi accesul în Europa la, contan- la conținutul audiovizual și de aceea vom invita experți și autori de politici cu care să discutăm uh, în mod uh, activ uh, reglementările în domeniul audiovizual și, de asemenea, ținând seama de noua situație geopolitică. În timpul președinției letone vom contribui la discuția legată de viitorul directivei pentru serviciile audiovizuale. Credem că este foarte important ca aceasta să funcționeze astfel încât să putem să îndeplinim uh, uh, ceea ce uh, s-au angajat să facă președințiile italiană și lituaniană, în primul rând în legătură cu jurisdicția legată de această directivă. Apoi, în ultimul rând, piețele digitale n-ar trebui să fie doar un proiect de infrastructură, un proiect economic concentrarea trebuie să fie pe conținut, pe creativitate și pe diversitate. Și din nou aștept susținerea dumneavoastră și înțelegerea noastră în uh, eforturile de a uh, confirma și a implementa aceste mesaje. Stimați membri acestei Comisii de Cultură a Parlamentului European, aș vrea în încheiere să subliniez încă o dată că trebuie să construim un viitor european împreună și de asemenea uh, vă reamintesc că logo-ul președinției noastre este un uh, simbol uh, potrivit, o piatră de moară care în cultura noastră este un simbol uh, solar și un simbol al muncii și al uh, Constanței, uh, reprezintă uh, provocările care stau în fața noastră. Uh, cred că este un uh, simbol uh, important al, al priorităților noastre. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și voi fi gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc. Eh, ne bucură foarte mult eh, ce ați spus în legătură cu interesul noastră și dorința de a aborda și a dezbate teme care pentru noi sunt eh, centrale pentru activitatea noastră și care ne-au preocupat de multă vreme. Așadar, haideți acum să avem intervențiile colegilor membri ai Comisiei. Mulțumesc, doamnă ministru. Am trei aspecte pe care aș vrea să le aprofundați pentru noi. Mai întâi, vorbeați de cultură ca parte a industriilor creatoare și relația dintre cultură pe de-o parte și aceste industrii creatoare pe de altă parte. În aceste industrii există și o susținere financiară care în ultimii ani a cunoscut uh, tot mai mari dificultăți, tocmai pentru că exista o suprapunere de domenii și competențe. Adică în programe care sunt uh, structurate pe uh, linia culturală, nu prea e voie să finanțeze activități care ar putea fi puse în legătură cu sectorul comercial și invers. Um, și astfel de multe ori se pierd programe valoroase și ca instituție de cultură nu reușești să accesezi anumite fonduri pentru că există întotdeauna rezerve față de o, o exploatare prea comercială a acelui proiect. Nu știu dacă întrevedeți aici o șansă pentru lămurirea situației. În ce privește piața unică digitală, Eh, și consumatorii acestor produse digitalizate trebuie pe de o parte sigur să eh, fie accesibile în era digitală toate operele, dar pe de altă parte trebuie protejate și interesele creatorilor de conținuturi digitale. Vreau să întreb de aceea ce vă propuneți eh, dumneavoastră pe perioada mandatului pe care îl dețineți în următoarele șase luni să faceți în plan legislativ. Și în al treilea rând ne interesează tratatul TTIP, pe care l-am mai discutat și în trecut. Um, uh, în mandatul de negociere, cultura este un domeniu exceptat din uh, domeniul de aplicație al uh, TTIP, dar de multe ori nu este foarte clar ce ține de audiovizual și de industriile creatoare și ce ține de cultură. Vreau să întreb dacă președinția letonă are intenția de a se implica și în plan cultural în negocierile cu TTIP. Mulțumesc. Uh, doamna Petra Camerei vertare cuvântul acum. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă ministru, pentru expunerea dumneavoastră salut faptul că ați arătat foarte clar că președinția letonă este conștientă de nevoia păstrării libertății de expresie, a diversității culturale și că ați evidențiat încă o dată importanța eh, industriilor creatoare. Numai că, eh, din câte știu eu, președinția letonă încearcă să obțină un progres și în ce privește poziția Consiliului față de piața digitală internă. Această piață internă digitală se împarte în trei, uh, uh, pe trei sectoare care ne interesează și pe noi în comisia noastră foarte mult, pentru că cultura are a face cu aceste conțituri digitale. Cel mai important aspect pentru noi aici este neutralitatea internetului. Neutralitatea internetului este o premisă esențială, inclusiv în plan tehnic, pentru asigurarea acestei diversități de opinii, diversități de culturale pentru a promova Eh, spiritul creator în eh, era digitală. Numai că din câte am înțeles și am auzit, președinția letonă dorește să facă o propunere legislativă conform cărea eh, neutralitatea internetului este tratată doar ca o chestiune de principiu și nici de cum în dispozitivul unei directive Uh, sau cu definiții exacte în uh, textul dispozitiv al unor acte legislative. Și atunci uh, am dori să cunoaștem poziția dumneavoastră, doamnă ministru, în această privință, ca să știm cum vă raportați dumneavoastră la acest concert al intervenției diferiților miniștri care au legătură cu sectorul culturii. În ce privește TTIP, nu pot decât să mă alătur uh, antevorbitoarei mele. Poziția noastră a fost, uh, poziția noastră a fost foarte clară vis-a-vis -vis de mandatul de negociere. Constatăm că uh, în domeniul cultural derogarea este bine definită, dar nu este suficient de bine definită pentru mediile audiovizuale. Vizuale, îmi cer scuze. Um, trebuie să avem grijă ca pentru uh, mediile audiovizuale definiția sau definițiile ce vor fi până la urmă folosite să fie uh, orientate spre viitor, să nu se limiteze doar la uh, partea de servicii, ci să includă și investițiile ce cu siguranță vor avea loc în viitor în, aceste, în acest sector. Pentru că dacă nu se va prevedea în acest fel, atunci s-ar putea ca uh, cultura europeană să sufere din cauza de pe urma unor tertipuri judici, uh, ju, uh, juridice ce vor fi folosite pentru a eluda pe ușa din dos um, uh, tratatul. Am mai discutat și despre un an european al uh, moștenirii culturale. Uh, ați putea să vă închipuiți să preluați această idee, această inițiativă de a crea un an european al moștenirii culturale? Ar fi nemaipomenit pentru noi și pentru susținerea culturii europene în general. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc, doamna Dina Olfi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc și domnule ministru aș vrea să ridic trei probleme în acest moment. Ați putea, și poate că ne veți da unele detalii și unele explicații legate de acestea. De obicei, când discutăm despre educație, prea puțină atenție este dată educației ca instrument de dezvoltare intelectuală a viitorilor cetățeni europeni. Școala face o mulțime de lucruri și, în primul rând, învață egalitatea, care este baza oricărei societăți. Și cum ați spus și noastră, doamnă ministru, poți avea conștiința unei anumite misiuni și mă întreb dacă, în calitate de europeni, o să dăm mai multă atenție acestui aspect care a fost neglijat. Pentru că atunci când se discută despre educație, de obicei se face legătura între educație și nevoile pieței muncii, mai degrabă uh, decât să vorbim pur și simplu despre educație. Dacă ne uităm pe de altă parte la rata abandonului școlar, mi se pare că există foarte multă ignoranță care până la urmă se poate transforma în violență. Prin urmare, să nu uităm că baza unei coexistențe pașnice este cunoașterea și educația. Și <clears throat> aș vrea să vă întreb ce proiecte aveți, ce planuri aveți uh, pentru a explora acest aspect al, uh, al uh, teritoriului educației. Un al doilea comentariu. Putem să ne așteptăm și o întrebare. Putem să ne așteptăm la o continuare a discuțiilor privind tinerii și garanția pentru tineri? Un subiect care a fost prezentat Uh, drept un mare proiect, uh, un fel de soluție minune pentru reducerea șomajului uh, în rândul tinerilor. M-ar interesa să știu care sunt planurile pe acest front al garanției pentru tineri. Țările din sudul Uniunii Europene, dacă ne uităm la statisticile legate de șomaj, în aceste țări, așadar, e uneori dificil să cuantifici șomajul în rândul tinerilor Putem să ne așteptăm așadar la vreo schimbare care să ne permită să uh, facem progrese și să aducem, uh, să îmbunătățim situația în acest domeniu. Și în al treilea rând, trecând la sectorul culturii. Evident, vorbim aici de o oportunitate uh, politică, dar și economică. Eu personal nu cred că această creștere economică Uh, trebuie să ducă în mod automat și că nu duce în mod automat la crearea de locuri de muncă. Asta e o abordare neoliberală, că uh, locurile de muncă se creează automat uh, odată cu creșterea economică. Eu vin din sudul Italiei și noi încercăm acolo să relansăm uh, anumite sectoare economice, dar nu cred că putem să uh, privim cultura ca pe un simplu produs, ca pe o marfă. Nu putem să transformăm, să transformăm cultura într-o marfă. Uh, vorbim despre o anumită moștenire, despre lucruri care trebuie duse mai departe. Întrebarea mea, este aveți uh, planuri de măsuri și de uh, măsuri practice în timpul uh, celor șase luni ale președinției noastre care să se refere la acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Trupel. Avea la posibilitatea de răspunde în mod adecvat la ministre, poi Și după aceea va răspunde doamna ministru, uh, iar după aceea vom avea din nou întrebări. Dar vă reamintesc, întâi avem uh, uh, discuțiile cu Ministrul Culturii și după aceea discuțiile cu Ministrul Educației, deci ca să ne uh, țintim mai bine întrebările. Mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru discursul dumneavoastră. Aș vrea să spun mai întâi că susțin ce a spus Sabine Sefain în ce privește neutralitatea uh, netului, neutralitatea rețelei și ce a spus Peter Cameron în ce privește tratatul uh, care se negociază cu Statele Unite. Deci avem nevoie de o definiție clară a excepțiilor și o definiție clară a serviciilor media. Cum le definim, cum le uh, uh, concepem. De asemenea, aș vrea să mă refer la faptul că ați spus că Comisia Europeană e foarte interesată să dezvolte piața unică digitală și să facă mai ușor pentru consumatori să acceseze serviciile transfrontalier. Uh, Evident, toți împărtășim acest interes, dar pe de altă parte aș vrea să vă reamintesc, de exemplu, că asta nu ar trebui să pună sub uh, semnul întrebării sau să pună în pericol uh, finanțarea sustenabilă a filmelor. Pentru mine asta e o problemă importantă și aș vrea să știu care este abordarea dumneavoastră față de această chestiune. Și mai am și o a doua întrebare. Au fost unele zvonuri că poate Comisia Europeană se gândește să abandoneze susținerea financiară pentru proiectul Europeana. Uh, aș vrea să știu care e opinia noastră despre asta. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Helga Trupă, și în acest moment uh, dau cuvântul doamnei ministru ca să răspundă la primul, prima rundă de întrebări, ca să evităm să avem prea multe întrebări la care trebuie răspuns în același timp. Aveți cuvântul pentru a răspunde. Mm-hmm. Um, es uh, mēģināšu secīgi atbildēt, jo uh, tas jautājumu uzdošanas. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund în ordinea în care au fost formulate întrebările. Întrebările au fost formulate într-o dinamică la care greu am ținut pasul. Sper că am reușit să-mi notez toate detaliile acestor întrebări. Mă rog, încerc să, să răspund la toate întrebările. Prima întrebare era în legătură de cultură și relația sa cu industriile creatoare. De multe ori, cultura este privită uh, ca un sector distinct, uh, uh separat de celelalte. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu este o abordare tocmai corectă. Pentru că nu putem trata cultura izolat de celelalte domenii de activitate. Tocmai de aceea încercăm să continuăm demersurile de până acum care au fost făcute pentru a reglementa mai bine relația dintre cultura și industriile creatoare și tocmai de aceea așa a fost creată această sintagmă crossovers, interdependențe, interacțiuni între cultură și um, creativitatea manifestată în alte domenii, în alte sectoare. Pentru că cooperarea este adevărata forță a sectorului uh, cultural. Nu trebuie să facem din artiști uh, manager care să-și administreze singur uh, uh, operele de artă și creațiile lor, și trebuie să creăm mai degrabă un cadru organizatoric care este prielnic uh, pentru actul de creație și care poate să pună în evidență potențialul creator. Avem multe exemple de, de bune practici pentru actele și măsurile prin care sunt stimulate atât cultura cât și industriile creatoare. Și apoi nu trebuie să uităm relația dintre cultură și economie. Pentru că cultura, finanțările în cultură pot uh, avea inclusiv un impact uh, economic. Deci eu cred că putem arăta că cultura și arta pot influența în mod uh, pozitiv Uh, anumite uh, probleme sociale, pot îmbunătăți chiar uh, sistemele de transport urban atunci când sunt organizate mari evenimente. Și noi vrem în mandatul nostru să ne concentrăm pe aceste exemple de bune practici pe care vrem să le elaborăm apoi. Bazat pe dezbaterile Consiliului din decembrie, încercăm să aducem evidențe, dovezi pentru impactul culturii asupra altor sectoare de activitate și vom încerca să prezentăm o, un prim raport uh, la următorul Consiliu din uh, mai, când vrem să examinăm uh, impactul culturii și al artei asupra altor domenii. Următoarea uh, întrebarea uh, sau următoarele întrebări priveau uh, tratatul uh, transatlantic TTIP. Aici uh, opinia noastră s-a conturat încă de, din momentul Consiliului Ministerial din 2013, dar și a consiliilor care au avut loc în 2014. Vrem să uh, exprimăm un punct de vedere uh, unic al tuturor ministrilor. Este pentru noi foarte clar că domeniul culturii trebuie ex- exceptat de la domeniul de aplicare al tratatului TTIP. Aici susținem și uh, Comisia pentru ca Comisia să informeze Consiliul în mod regulat în legătură cu evoluția negocierilor. Apoi, dacă bine am reținut, a fost, uh, au fost formulate întrebări în legătură cu drepturile de autor din partea mai multor deputați. Evident, drepturile de autor uh, sunt o chestiune care e strâns legată de evoluția și dezvoltarea uh, pieței unice digitale. Au o legătură foarte directă cu accesibilitatea la produsele create și digitalizate, Eh, interoperabilitatea eh, tehnologică este foarte importantă și pentru noi la fel de importantă este și diversitatea lingvistică. Deci eh, trebuie ca și în era digitală să poți să recurgi la versiuni în diferite limbi ale conținuturilor digitalizate, să te poți folosi de instrumente de traducere mecanică și așa mai departe. La Consiliul pe care îl vom organiza la Riga vom aborda și această chestiune. De asemenea, neutralitatea rețelei este și ea foarte importantă pentru piața internă digitală și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că piața internă digitală se compune din trei piloni care fiecare au legătură și cu alte sectoare de activitate. Tocmai de aceea ne-am adresat colegilor noștri comisari din cele trei sectoare vizate pentru a putea elabora împreună o poziție armonizată în legătură cu piața internă digitală. A mai fost o întrebare, dacă nu mă înșel, în legătură cu uh, un an european al patrimoniului cultural, al moștenirii culturale. Da, cred că este o inițiativă foarte bună. Uh, a, vom organiza pe durata mandatului nostru a treia uh, conferință cu privire la patrimoniul cultural și cred că uh, această conferință ar putea fi un prilej bun pentru formularea unei astfel de inițiative. Mulțumesc. Diaconu. Grazie per queste prime Eu Mulțumesc pentru acest uh, prim calup de întrebări și mulțumim și pentru răspunsurile, da, doamne ministru. În al doilea calup vom avea la dispoziție doar 10 minute. Uh, deci vă rog să formulați foarte subțint uh, răspunsurile. Mulțumesc, voi încerca să fiu și eu foarte subțintă. Cultura este conștiința unei națiuni și eu cred că în prezent e, ne, ne zbatem din răsputeri să păstrăm pacea în diversitate. Acum, cultura poate fi atacată de, prin, prin acte de violență din cele mai diferite direcții și uh, în timp ce uh, celebrăm uh, uh, diversitatea patrimoniului nostru, care se compune din patrimoniul fiecarei țări, care compune Uniunea Europeană, să, să nu lăsăm ca să fim dezbinați prin elemente de cultură și de ideologie. Mulțumesc. Grazie. Dziękuję bardzo, pani minister. Mulțumesc doamnă președinte. Voi încerca și eu să fiu cât se poate de succint în expunerea mea. Spuneați, doamnă ministru, că vreți să vă concentrați asupra așa numitelor crossover, interacțiuni între cultură și dezvoltare durabilă. Dar aceste crossover-uri înseamnă și o promovare a act, actelor creatoare, a eforturilor uh, din sectorul creator. Și vreau să întreb dacă în acest context veți uh, susține și măsuri pentru promovarea cinematografului european, a producției de film european, pentru că este o chestiune nu doar culturală, ci și una pur economică. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc spune doamna președinte. Iată care au fost întrebările. Acum am rugămintea ca doamna ministru să răspundă la întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. paldies par jautājumu. Ļoti iepriecināja jūsu jautājums par Kīvu. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Mă, mă bucură că mi-ați adresat această întrebare în legătură cu filmul european, cu cinematograful european. Vreau de aceea să încep cu răspunsul la această întrebare. În decembrie, Letonia a găzduit ceremonia de decernare a Premiului European pentru Cinematografie. Cred că Uh, acest eveniment a demonstrat uh, cât de interesați suntem să promovăm și în țara noastră uh, producțiile cinematografice europene. Sunt de acord că fiecare președinție trebuie să-și asume o răspunderea în legătură cu modul în care promovăm industria noastră cinematografică pentru că suntem uniți în diversitate și astfel fiecare președinție a Uniunii Europene trebuie să-și asume o parte din această diversitate și trebuie să-și asume și măsurile care fac uh, posibil, uh, fac posibil accesul la această diversitate. În ce privește interdependența și interacțiunile dintre uh, cultură și industrie creatoare, eu cred că uh, cinematograful poate fi considerat un, uh, un, un domeniu care ține foarte mult de cultură și educație. Cinematograful poate fi un element de educație, nu doar o, o artă. Și de aceea cred că Uh, cinematograful are marea șansă de a putea trata la un anumit uh, moment uh, o temă socială specifică a, a momentului. Poate chiar mai eficient decât o fac alte arte. În legătură cu sinergiile, pot să vă spun că există Există o foarte bună, strânsă legătură între cultură și educație și cultura practic constituie conținutul educației. Și cultura este până la urmă izvorul valorilor noastre, dar educația este calea prin care ne asigurăm de transmiterea valorilor culturale și prin care uh, uh, transmitem aceste valori și altora. Cu siguranță că veți avea discuții și cu colegul meu, ministrul, eh, ministrul pentru educație, eh, care vă va confirma că trebuie să avem o legătură între cultură și educație cât se poate de strânsă. Pentru că cultura este cea prin care se manifestă valorile noastre, prin care se eh, manifestă și se transmite toleranța și eu cred că unul dintre aceste și cred că acest parteneriat între cultură și educație va fi una din temele principale a conferinței pe care o vom organiza. Vrem să și împărtă, împărtășim cu dumneavoastră un proiect uh, pilot care este în desfășurare în Letonia, un proiect pilot în uh, care exploatează sinergii între domeniile cultură și educație și care va fi prezentat și el la acea conferință. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a În continuare, președinta, fără microfon. program. Ah. Eh, es, es, es, jā, es šķiet šo jautājumu nesadzirdēju, vai jūs varētu lūdzu atkārtot, kas jums tieši interesē Eiropa? Din păcate n-am auzit eh, întrebarea, dacă puteți să o mai repetați încă o dată, vă rog. Yeah, thank you. Um, Se zvonește că finanțarea uh, proiectului european ar fi în pericol sau că cel puțin uh, nu mai există, nu mai e disponibilă în forma în care era disponibilă până acum. Ave, puteți să ne confirmați asta și care este punctul dumneavoastră de vedere? Care e poziția noastră? Mhm. Mhm. Mhm. Jā, paldies, es tagad sapratu jūsu jautājumu, un es pat Mulțumesc. Acum am înțeles întrebarea dumneavoastră. Și eu sunt uh, dezamăgită să aud ce mi-ați spus, pentru că la mine aceste zvonuri încă nu au ajuns. Eu consider că este de neadmis uh, și Consiliul și Parlamentul trebuie să ne dăm mâna să vedem cum putem să asigurăm și pe viitor funcționarea acestui proiect minunat. Conform informațiilor pe care le-am avut uh, și le-am primit în septembrie 2014, uh, europeană a asigurat uh, accesul la peste 33 de milioane de produse culturale care au fost puse în comun de peste 500 de instituții. Este o resursă culturală cu totul ieșită în comun, extraordinară, pe care trebuie să o păstrăm și eh, cult, sistemele culturale din eh, toate statele membre pot beneficia, beneficiarii eh, pot fi de, din toate categoriile de vârstă și, și sociale, deci nu cred că există îndoială în legătură cu oportunitatea păstrării finanțării. Mai, ok. Eu ringrazio molto il ministro. Mulțumim foarte mult, doamnă ministru, pentru aceste lămuriri. Nu știu dacă dorește să intervină cu o explicație suplimentară Comisia, pentru că avem un reprezentant al Comisiei Europene în sală. Am putea avea o notă scurtă, o comunicare scurtă din partea Comisiei. Oricum, mâine avem o întrevedere cu comisarul de resort. Poate reușiți să ne oferiți uh, pe scurt uh, o declarație pentru a risipi îngrijorările care au fost uh, aici menționate. Da. Ar fi, sigur că uh, Comisia o să ne ofere și mâine o poziție, dar poate că reușiți acum să ne lămuriți. I would like to thank you the, the presidency for... Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc și președinției letone pentru prezentarea uh, priorităților uh, pe care președinția letonă le-a stabilit pentru aceste șase luni. Suntem interesați de toate temele pe care dumneavoastră le-ați anotat și eh, vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a vă eh, spune că mâine comisarul nostru va fi prezent aici în această eh, Comisia Parlamentului și eu cred că este cel mai oportun ca comisarul însuși să facă comentarii pe marginea temei pe care ați adus-o în discuție. Mulțumesc. Faptul prezent. Da. Mulțumim că ne confirmați uh, că comisarul va lua poziție față de această temă mâine. Mulțumim! Și atunci vă mulțumim și noi, doamnă ministru, pentru prezență și disponibilitate. Ne bucură că în ce privește strategia 2000, UE 2020 încercați să scoateți în evidență sectorul cultural, sectorul mediilor audiovizuale și să le promovați. Și noi vă susținem și vrem să ne aducem contribuția la dezvoltarea acestor uh, sectoare. Atât Parlamentul cât și Comisia și Consiliul au uh, funcția și au și sarcina de a uh, crea punți uh, între diferitele sectoare de activitate și în a elimina bariere, obstacole din care uh, comunicării care uneori face ca mijloacele pentru promovarea culturii și a educației să nu poată fi puse în valoare. Ați uh, amintit aici uh, sinergiile pe care doreți să le puneți în evidență și în legătură cu UE 2020. Uh, mulțumim și pentru comunicarea făcută în legătură cu conferința ce intenționați să o organizați. Cu, cu siguranță că va fi un prilej foarte bun pentru aprofundarea acestor teme, precum și a altora, cum ar fi conținutul digital, mass media digitale. E bine, doamnă ministru, sper să ne revedem curând din nou la noi. Mulțumesc! Bine, continuăm cu eh, la presenza. Continuăm acum cu următorul uh, punct de pe ordinea de zi. O avem alături de noi uh, pe doamna Marita Zaile, ministrul Educației și Științei din Letonia, care ne va prezenta prioritățile președinției. Ați văzut care este formatul lucrărilor noastre, aveți uh, și interpretare în letonă, așa că totul este în regulă procedăm ca și în cazul colegei dumneavoastră și vom încerca să respectăm uh, timpul acordat. English, English. Which is second, second, second, on second line. Okay. Okay. And, eh, e, siamo molto Așa cum vă spuneam, ne bucurăm foarte mult să vă avem astăzi alături de noi. Vom uh, păstra același format uh, al discuției uh, ca și în cazul discuției anterioare cu colega dumneavoastră. Vom suntem foarte interesați să aflăm care sunt prioritățile președinției letone. Și uh, am vrea să știm uh, care sunt uh, prioritățile, mai ales în ceea ce privește relansarea uh, agendei privind uh, formarea profesională și chestiunile de parteneriat. Sunt lucruri pe care dorim să le consolidăm și să le promovăm. Cred că este de asemenea important să analizăm aceste chestiuni, deoarece reprezintă o prioritate reală și pentru noi în comisia noastră, având în vedere planul de investiții care urmează să fie adoptat. Educația este un subiect important în cadrul acestui plan de investiții și este un aspect pe care Jean-Claude Juncker nu l-a, uh, nu l-a menționat uh, foarte puternic în uh, intervențiile sale. Este însă un domeniu foarte important. Vă dau acum cuvântul și suntem foarte interesați să aflăm ce aveți să ne spuneți. Distins, uh, doamnă președintă a Comisiei, uh, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine și o provocare să vă prezint prioritățile președinției letone. Sper că aceasta ne va ajuta să uh, facem un schimb de opinii foarte fructuos. Iar acum voi continua în letonă. Augst novērtēt mūsu prezidentūras trio partneru Itālijas paveikto. Mulțumesc. Noi uh, am uh, discutat uh, cu partenerii noștri din trioul de președinții. Președinția letonă a Consiliului tocmai a început și de aceea îmi face plăcere să vă prezint prioritățile noastre în domeniul educației, tineretului și sportului. În primul rând, în domeniul educației, președinția letonă va pune accentul pe rolul important al educației și formării profesionale în consolidarea creșterii economice în Uniunea Europeană, Europeană stimularea investițiilor și facilitarea ocupării forței de muncă și bunăstării um, cetățenilor europeni. În contextul strategiei Europa 2020 și uh, în vederea atingerii obiectivelor strategiei, agenda de educație și formare profesională trebuie să fie uh, promovată mai mult. Acest lucru se poate face prin uh, realizarea unor sinergii mai mari între strategia 2020 și cadrul strategic pentru uh, educație uh, și tineret. Președinția letonă va încuraja dezbaterile pe marginea unor aspecte cheie și a unor obiective strategice ne vom concentra de asemenea și pe procesul de gestionare a cadrului strategic în domeniul educației. Astfel, vom contribui la redactarea unui raport comun pentru 2015. De asemenea, președinția va urmări îndeaproape dezbaterile din Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. În al doilea rând, președinția își va continua uh, activitatea și își va continua demersurile de consolidare a educației și formării vocaționale. Trebuie să ținem cont de provocările actuale, dar și de cele viitoare. Aceasta va facilita dezbaterile cu privire la viitorul educației și formării profesionale. Scopul principal este uh, consolidarea cooperării între statele europene și partenerii sociali, astfel încât uh, sistemele de învățământ să le poată oferi um, uh, elevilor și studenților uh, capacitatea de a deveni competitiv pe piața muncii și de a se dezvolta la nivel personal și profesional. Acestea fiind spuse, președinția noastră intenționează să organizeze o reuniune uh, care va aduce la oaltă reprezentanții ai Comisiei și ai uh, diferiților parteneri sociali pe 22 iunie la Riga. Scopul este de a ne pune de acord asupra uh, responsabilităților noastre în lumina comunicării de la Bruges. De asemenea, vom uh, promova internaționalizarea învățământului superior. Aceasta se va face prin întărirea cooperării internaționale între țările europene și țările din, de pe alte continente și vom organiza uh, cea de-a cincea reuniune uh, a ministrilor uh, uh în uh, aprilie 2015. Vom evalua rezultatele obținute de la uh, ultima reuniune a ministrilor de acum 2 ani. Ministrii vor stabili prioritățile și responsabilitățile pentru viitor pentru a promova o cooperare mai bună între sistemele de învățământ de la nivel regional. De la demararea procesului de la Bolonia în 1999, uh, obiectivele au rămas aceleași crearea unui sistem simplu și comparabil de diplome este evident un subiect foarte important. Un subiect uh, care își propune să asigure rezultatele și calitatea procesului de învățământ. În timpul președinției letone, ne așteptăm uh, să aibă loc evaluarea procesului de la Bolonia anul acesta. Și uh, va exista și o conferință a miniștrilor uh, implicați în procesul de la Bolonia care va avea loc la Erevan, în Armenia. Scopul este ca Europa să-și îmbunătățească capacitățile inovatoare și creatoare și să valorifice oportunitățile oferite de revoluția IT care ne schimbă viețile într-un ritm amețitor în următorul deceniu, țările care vor avea cel mai mare succes vor fi acelea care au competențe digitale, care vor putea fi creatoare și inovatoare. Recunoaștem faptul că Uh, învățământul preșcolar uh, și școala primară sunt esențiale pentru dezvoltarea viitoare a copiilor și de aceea președinția um, dorește să discute despre importanța educației timpurii în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale și IT. Evident, uh, statele membre uh, au regiuni diferite, teritorii diferite, care necesită uh, soluții financiare diferite. Iar noi intenționăm să lansăm o dezbatere cu privire la accesibilitatea educației și eficiența contribuțiilor financiare. Intenționăm de asemenea să organizăm discuții cu privire la transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor și despre politicile europene viitoare în domeniu. Provocările existente reduc gradul de ocupare a forței de muncă și creează obstacole în calea mobilității. Mobilitatea însă este importantă. De asemenea, trebuie să asigurăm un echilibru între uh, piața muncii și uh, competențe. Aș vrea în continuare să subliniez faptul că tinerii reprezintă o resursă foarte valoroasă. Aceștia pot crea o Europa mai puternică. Acest lucru este clar, este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Și trebuie să le garantăm tinerilor posibilitatea de a-și valorifica la maxim potențialul. De aceea trebuie să facem față provocărilor și să-i ajutăm pe tineri să facă la rândul lor fața acestor provocări. Sigur că au fost luate măsuri uh, pentru îmbunătățirea situației tinerilor, însă există în continuare foarte multe probleme nerezolvate, care au un impact negativ asupra situației socioeconomice a tinerilor uh, din Europa. Principalele probleme uh, rezultă din uh, șomajul pe termen lung al tinerilor și lipsa motivației. Tinerii nu au abilitățile necesare astfel încât uh, să poată face tranziția de la școală spre piața muncii. Dacă nevoile de bază ale tinerilor nu sunt uh, satisfăcute, se ajunge adesea la probleme sociale și economice mult mai profunde. Reducerea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate politică importantă în Europa. Însă potențialul politicilor în domeniu nu este valorificat corespunzător. Totuși, pentru a îmbunătăți perspectivele de viitor ale tinerilor, este nevoie de o cooperare între diferitele domenii. Uh, domeniul educației, domeniul social, domeniul economic, politici pentru tineret și așa mai departe. Toate acestea sunt esențiale. O cooperare eficientă poate duce la îmbunătățirea calității uh, vieții tinerilor. Președinția letonă consideră că programele pentru tineret uh, pot rezolva probleme care nu pot fi rezolvate la alt nivel. Evident, uh, tinerii își pot dezvolta diferite abilități, inclusiv abilități sociale, care sunt necesare pe piața muncii. Dezvoltarea personală uh, crește toleranța în rândul tinerilor, ceea ce facilitează participarea acestora la viața socială nodarbinātībā, sociālajā politikā, jo tam ir būtiska no... Credem că aspectele legate de tineret uh, trebuie incluse și în alte domenii de politică astfel încât să putem rezolva problemele sociale și economice. Președinția Letoniei va elabora concluzii ale Consiliului cu privire la importanța cooperării intersectoriale pentru a le oferi tinerilor soluții astfel încât să facă față provocărilor socioeconomice. Ne propunem să adoptăm aceste concluzii la Consiliul din mai. Pentru a consolida cooperarea între uh, Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic și pentru a crește gradul de ocupare, vom organiza al doilea forum pentru tineret între Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic. Președinția este convinsă că este extrem de important să lucrăm cu tinerii astfel încât să găsim soluții împreună cu ei, mai ales când vine vorba despre acei tineri aflați în risc de excluziune socioeconomică. Politicile pentru tineret pot contribui la combaterea excluziunii sociale. Și în lumina uh, strategiei 2020 uh, și ținând cont de foaia de parcurs și de mecanismele de implementare, uh, principala sarcină va fi de a defini contribuția tinerilor la atingerea obiectivelor comune stabilite la nivel european. Președinția letonă subliniază că uh, tinerii și ocuparea tinerilor pot juca un rol important în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Toate aceste chestiuni vor fi incluse în concluziile Consiliului uh, care vor fi adoptate la Consiliul din luna mai dialogul este un uh, proces foarte important, un instrument foarte important. Și uh, ne propunem prin acest uh, dialog să consolidăm prioritățile în ceea ce privește programele pentru tineret. În timpul săptămânii europene a tineretului au fost implicat multe, mai implicați mai mulți uh, mi, zeci de mii de, de tineri și uh, factori de decizie. Procesul de consultare durează 5 luni și va exista și o conferință care va avea loc la Riga între 24 și 26 martie. La conferință se va discuta despre participarea tinerilor la viața democratică a Uniunii Europene. Potrivit Eurobarometrului, numai 28% dintre tinerii care au drept de vot parti, au participat la alegerile pentru Parlamentul European. Este însă foarte important uh, ca rolul tinerilor în viața politică a Uniunii Europene să fie unul mai activ. De aceea îi vom invita pe miniștri să discute despre implicarea politică a tinerilor în viața politică din Europa. Acum, referitor la sporturi, la sport, papildus pievienot. Sportul este o activitate importantă, dar oferă și valoare adițională în ce privește crearea unor uh, comunități mai sustenabile în Europa. Sporturile populare promovează atitudini pozitive, uh, promovează dezvoltarea personală, competențele. Sportul și activitatea fizică în general dezvoltă capacități multisectoriale, fie că e vorba de uh, sporturi organizate sau pur și simplu de sporturi de stradă. Într-o piață a muncii extrem de diversă și de impredictibilă, astfel de uh, capacități sportive sunt importante pentru tineri, mai ales într-o economie bazată pe cunoaștere, pentru a îndeplini aceste cerințe. Președinția letonă plănuiește să exploreze modul în care sporturile populare și sporturile de stradă pot promova capacitățile multisectoriale, cum ar fi gândirea critică, leadership-ul, spiritul de echipă, capacitatea de a rezolva probleme, capacitățile organizaționale, de a lucra într-o echipă, de a-ți asuma responsabilitatea, lucruri foarte importante pentru tineri președinția eh, intenționează să eh, fac, să eh, redacteze concluzii ale Consiliului în legătură cu importanța sportului în special pentru tineri. Dat fiind importanța, dată fiind importanța acestei chestiuni, președinția de asemenea va organiza o conferință Sportul și activitatea fizică în dezvoltarea capitalului uman și asta va avea loc pe 16 februarie la Riga. De asemenea, planificăm să continuăm discuțiile legate de promovarea activităților fizice și, de asemenea, a participării uh, la sport pe durata întregii vieți. În mai, Consiliul uh, pe Educație, Cultură și Sport uh, va avea o dezbatere de politici astfel încât miniștrii sportului din Uniunea Europeană să-și poată exprima opiniile și să facă schimb de informații, de cele mai bune strategii de promovare a activităților fizice în multe tipuri de sporturi am uh, asistat la o creștere a numărului de scandaluri legate de manipularea competițiilor. Ultimul uh, scandal a fost legat de fotbal, dar uh, au fost cazuri similare în diferite state membre și în alte sporturi. Un, președinția va urmări evenimentele internaționale și va fi atentă la uh, acuzațiile de uh, trucarea meciurilor care au loc, care se produc în unele țări și vom uh, uh, promova declarația Consiliului împotriva trucării meciurilor. Uh, ne așteptăm ca foarte repede Comisia Europeană să facă uh, o propunere de a semna și de a ratifica această convenție în numele Uniunii Europene și președinția dă mare prioritate acestui uh, eveniment în acord cu prevederile tratatului, Consiliul va, se va consulta de asemenea cu Parlamentul uh, European și, dat fiind, de scandalurile, dat fiind scandalurile de dopaj, ne vom concentra și asupra chestiunilor legate de antidoping. Considerăm că e foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o poziție foarte strictă, care poate fi realizată numai dacă uh, acționăm împreună și dacă ne exprimăm într-un mod uh, unificat, atunci când ne întâlnim în cadrul Agenției Antidoping. Președinția letonă va pregăti o poziție coordonată uh, în ce privește uh, lupta antidoping și relația cu Consiliul Europei. Poziția Uniunii Europene va fi prezentată de Uh, reprezentantul nostru la întâlnirea din mai a Agenției Europene Antidoping. Doamnă președinte, Costa, stimați membri, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper să vă răspund la întrebări și la comentarii și sigur sunteți cu toții uh, invitați să participați la toate evenimentele care vor fi organizate în timpul președinției uh, letone. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru claritate, claritatea acestor priorități și suntem uh, angajați în Parlament să acționăm asupra domeniilor pe care le-ați menționat. Va fi o adiere la Comisia Amploa în următoarele luni privind impactul sportului asupra angajării tinerilor și va fi și un raport care se va prezenta în curând. E foarte important uh, să aveți în Comisia de Cultură un interlocutor atunci când examinăm procesul Bolonia, pentru că vrem să raționalizăm aceste procese cât mai mult posibil și să promovăm parteneriatele acolo unde este posibil. În fine, în chestiunea sportului pe care ați menționat-o, e foarte importantă și a, a fost discutată la audieri. Comisarul a spus că de fapt, Comisia s-a alăturat Consiliul, uh, s-a a, a aderat la uh, Convenția Consiliului Europei și luptă împotriva acestor chestiuni, cum ar fi trucarea meciurilor, dopajul. Sunt lucruri foarte importante de discutat. Prima persoană care dorește să ia cuvântul, sunt trei colegi, de fapt, pe listă acum. Prima persoană, domnul Ferraen, domnul Nofi. Sabine Ferhaen. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea noastră. Am însă câteva întrebări. În legătură cu șomajul în rândul tinerilor și punerea aplicarea programului Garanția pentru Tineri. Există multe domenii și subdomenii în care trebuie să punem accente, cum ar fi învățământul superior, dar uh, uh, cred că și învățământul vocațional este foarte important în în unele state membre există un sistem uh, pur uh, școlar, în alte state membre există un sistem vocațional numit și sistemul dual, care uh, are avantajul că face legătura între sectorul pur educațional și industrie. Uh, acest sistem s-a, și-a dovedit deja, și-a consacrat deja avantajele și vreau să întreb dacă în uh, perioada mandatului noastră întrevedeți promovarea uh, acestui sistem dual sau unor sisteme similare care să exploateze această sinergie și această cooperare între sectorul academic și sectorul economic. O a doua întrebare privește procesul de la Bologna. Spuneați că la conferința de la Riga veți verifica rezultatele acestui uh, proces de la Bologna și a modului în care a fost el pus în aplicare. Eu sigur că uh, trebuie să îmi pun întrebarea de ce unele facultăți uh, nu recunosc nici până astăzi anumite Uh, puncte de credit din sistemul ECTS care uh, sunt obținute de către studenți la alte uh, facultăți. Există și alți factori care, de fapt, arată că mobilitatea studenților nu întotdeauna este în avantajul lor. Și, în general, există încă o problemă în ce privește recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare Uh, obținute la universități din uh, state membre ale Uniunii Europene, în special atunci când uh, trebuie să recunoști un titlu de doctor sau de medic specialist. Um, m-ar interesa și care este poziția noastră în legătură cu educația informală. Avem un buget foarte, foarte restrâns pentru acest sector de, informați, de educație informală și vreau să întreb cum uh, puteți uh, să-i motivați pe colegii dumneavoastră, ministri, să, uh, să se investească mai mult în această educație informală, să se recunoască diplomele obținute astfel. Mulțumesc! Domnul Sver. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Distinsă doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Uh, cred că în ea ați abordat uh, cele mai importante probleme. Aș vrea să mă refer la unele subiecte pe care le-a menționat colega mea Sabine înainte. În Europa avem o problemă cu sistemele educaționale. Prea des vedem că acestea sunt uh, rupte de nevoile societății și ale industriei. Unele sectoare reușesc să facă totuși această legătură, altele mai puțin. Întrebarea mea este, cum putem aduce la oaltă sistemul educațional și nevoile pieței muncii? Cred că asta este întrebarea cheie a ultimilor 15 ani în Europa nu este ceva nou, nu este ceva legat doar de președinția noastră, dar aș vrea să aflu care sunt opinia noastră în legătură cu acest subiect. În fine, e posibil să implicăm mai mult uh, industria în sistemul de educație, să existe un sistem dual uh, sau elemente ale unui sistem dual în mai multe țări, uh, cum din păcate nu se întâmplă acum și în fine aș vrea să știu care este atitudinea noastră începește reforma sistemului Bolonia. Mulți eh, sunt foarte critici în legătură cu asta și se pare că farmecul vechiului sistem e încă um, foarte puternic atât printre studenți cât și printre profesorii din mediul academic și dacă Europa vrea să fie mai competitivă, va trebui să accepte pur și simplu filozofia unor, genera- unor universități de a treia generație, care sunt foarte flexibile, sunt ca niște gazele, foarte rapide, foarte inovatoare și nu se bazează exclusiv pe finanțarea uh, guvernului sau a guvernelor. Pentru a rezuma, am înțeles din prezentarea noastră că sunteți uh, dornică să abordați subiectele corecte, văd că sunteți entuziastă, Uh, lucru care adesea lipsește din partea unor uh, reprezentanți unor țări mai mari din Uniunea Europeană. Și sunt convins că în următoarele cinci luni vom face uh, mari progrese în ce privește educația, sănătatea și sportul. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Diaconu. Mersi. <clears throat> Tot ce a spus doamna ministru în cuvinte și în idei, mi se pare util, esențial, corect, fără discuție, însă am o senzație ușoară de deja vu, în sensul că exact acum șase luni, în președinția italiană, părea că vrem aceleași lucruri cu toții și doamna ministru a învățământului a educației din guvernul italian și noi de aici din sală. Atunci spuneam, încercam să explic ce înseamnă într un fel fericirea sau nefericirea apropo de un tânăr care pătrunde în viață în sensul că întotdeauna cred că nefericirea și neîmplinirea este raportul nefericit la rândul lui între ceea ce vrei să faci în viață și ceea ce faci în viață. Ehm, din păcate, imaginându-ne un tânăr care se apropie de viață, bate la porțile școlii, apar visurile, apar promisiunile pe care sistemul de învățământ, familia, societatea îi le oferă. La finalul acestui exercițiu se întâlnește cu viața reală, care întotdeauna e altfel sau e mai dură. Din păcate asistăm, cel puțin în țara mea, și cred că nu numai acolo, la un fel de competiție între universități pe studenți, pe cât mai mulți studenți o ofertă, o chemare. Această chemare, dacă vreți, este ușor veninoasă, în final, pentru că cei mai mulți dintre tinerii din Europa care nu au de lucru, au diplome în mână, câteodată și două diplome, trei diplome universitare și ei sunt șomeri. Aici, în comisia noastră, a fost prezentat un excepțional studiu despre educația duală. Mi s-a părut esențial, fundamental, fundamentat și necesar. Am așteptat să fie tradus și în limba mea ca să mă duc cu el în mână la ministerele din țara mea, la Parlamentul din țara mea, pur și simplu. Mi-ar plăcea tare mult ca acest studiu să conteze, e o sugestie, nu e o întrebare, e o rugăminte, nu e o întrebare, să conteze acest studiu care pornește de la două exemple, un exemplu, cred că două, de bune, bune practici în sensul sistemului de educație german și sistemului finlandez, uh, mi se pare foarte bine documentat. Și atunci diferența între ceea ce vrei în viață și ceea ce obții în viață va fi rețeta fericirii într-o Europa normală, în care școala își asumă, conform acelui studiu, își asumă realitatea economică, piața muncii, societatea și izbutește să dea onorabilitate fiecărei profesii. Pentru că, din păcate, există în orice societate acest gen de mentalitate periculoasă, zic eu, după care unele, unele profesii sunt onorabile, altele nu sunt onorabile. Cine poate da onorabilitate tuturor profesiilor este educația, școala. E nevoie de lucrul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult și sper că peste șase luni să vedem altfel lucrurile și să arate altfel lucrurile. Mulțumesc. Grazie, colegă Diaconu. E apoi la colegă Dinolfi. Mulțumesc, domnule Diaconu. Acum, doamna Dinolfi. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să pun întrebarea de mai devreme, să repet, să repet întrebarea de mai devreme legată de garanția pentru tineri, programul Garanția pentru tineri, Youth Guarantee, pentru că acest program a fost prezentat la lansarea lui uh, ca unul care se va concentra în special pe șomajul în rândul tinerilor și cumva pare să fi dispărut din uh, discuție și din uh, atenția publică. Întrebarea mea este, există rezultate? Are acest program rezultate? Și care, cât de încurajatoare sunt acestea dacă ele există. Așadar, întrebarea mea uh, pentru președinție este aceasta. Veți continua în direcția aceasta cu noi proiecte pentru garanția pentru tineri? Și dacă îmi permiteți să gândesc cu voce tare pentru un moment. Cred că șomajul în rândul tinerilor nu se reduce întotdeauna la probleme legate de pregătirea profesională, de uh, capacitățile profesionale pe care tinerii le-au primit în școli. Pentru că uneori, în special în Sud, Există sisteme educaționale care nu îi uh, dirigează pe tineri spre partea tehnică. Și dacă vă uitați la rezultatele din 2013, uh, vedeți că există o tendință a multor tineri din sudul Europei să migreze către nordul Europei, pentru că acolo sunt locuri de muncă. Și acest flux constant de tineri care sunt forțați, practic, să imigreze spre nord, spre nordul continentului, pe termen lung, va da uh, naștere unor dezechilibre majore la nivelul continentului european. Mulțumesc, domnul Venta. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru ce ați spus despre sport, uh, pentru că este background-ul meu și mă interesează foarte mult. Sunt de acord că toți uh, suntem mai sănătoși dacă facem un pic. Mă bucur că ați avut uh, bunătatea să subliniați și pericolele care există în sport, în special uh, fenomenul trucării meciurilor. Însă există două tipuri de sport, sportul profesionist și sportul amator. Evident, sunt amatori care ar dori să devină profesioniști și eroi ai sportului, dar uh, Asta nu se întâmplă oricui. Acum, această dualitate, sport-educație și uh, această uh, modalitate de a uh, câștiga uh, capacități profesionale, va fi aceasta o prioritate a președinției noastre? Va fi și o modalitate de a promova curriculumul profesional în, în cadrul educației? Pentru că uh, se întâmplă că mulți tineri uh, pot cădea victimă și pot fi tentați, de exemplu, de acest fenomen pe care l-ați menționat, al trucării meciurilor. Uh, ideea e să ne asigurăm că acești oameni tineri sunt uh, pe calea cea bună din, din acest punct de vedere. Cum intenționăm să facem acest lucru? Mulțumesc și acum domnul Necov. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă ministru, ați subliniat uh, și ați identificat bine problemele, dar uh, mă tem că în loc să rezolvăm problemele, noi abia dacă reușim să tratăm simptomele acestora. Mulți colegi s-au referit la șomajul care lovește în special tinerii, precum și uh, problemele legate de piața muncii, Um, dumneavoastră ați fost și pe partea cealaltă a barierei, ca să spunem așa, în sensul că ați lucrat în uh, sectorul privat, într-o mare uh, companie, ați fost, uh, v-ați ocupat de resurse umane, acum sunteți ministru, sunteți așadar în sectorul public, dar ați lucrat de asemenea și într-o asociație, Centrul de Ajutor pentru Școli. După părerea dumneavoastră, cum putem uh, asocia aptitudinile profesionale ale tinerilor cu nevoile întreprinderilor mici și, mici și mijlocii? Pentru că cel puțin întreprinderile mari, puternice, își permit să își formeze oamenii pe care angajează, pe când IMM-urile nu au fonduri pentru așa ceva, dar pe de altă parte totuși ele sunt cele care angajează cei mai mulți oameni. Așadar, aș vrea să vă întreb, cum putem uh, să folosim cât mai bine mijloacele care ne stau la îndemână la nivel european pentru a rezolva această problemă, așadar pentru a face legătura între tinerii care au nevoie de aptitudini profesionale, care trebuie să le învețe pe acestea de la 15, 16, 17, 18, 20 de ani și pe de altă parte IMM-urile care au nevoie să-i formeze și asta, bineînțeles, ținând seama de faptul că trăim în epoca digitală, și uh, există așadar o infrastructură care ar trebui să faciliteze legătura între cele două categorii cât mai repede. Mulțumesc, uh, doamna Dibacica. Doamna Dibacica. Mulțumesc foarte mult. Uh, am ascultat cu mare interes intervenția doamnei ministru. În multe feluri, colegii, ca să zic așa, mi-au uh, luat uh, pâinea de la gură în sensul că au pus toate întrebările pe care vreau să le pun și eu, dar care va fi uh, punctul uh, și comentariu și poziția majoră pe care o veți avea la conferință? Mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, doamnei ministru. Ține, ține colegi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri, uh, s-a spus aici că avem, unii dintre noi avem deja un sentiment de a, deja vu când vorbim despre problema educației. Să știți că și eu am acest sentiment, acest feeling și cu toate acestea nu putem să ne odinim pe laurii trecutului, pentru că situația se schimbă și evoluează în continuu și de aceea trebuie să ne și adaptăm și noi la ea. Vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care mi le-ați uh, transmis și vreau să le grupez și să răspund astfel la ele. Primul grup de comentarii și de întrebări se referă la faptul că timp de mulți ani ne-am confruntat cu situația în care angajatorii ne-au spus că tinerii de astăzi nu au calificări care să corespundă cerințelor de pe piață. Și în dezbaterea pe care ați avut-o cu Ministrul Culturii, S-a spus că este foarte important să dezvoltăm personalitatea tinerilor. Și asta în toate fazele procesului de educație, de școlarizare. Trebuie ca educația să fie tratată într-un sens când se poate de larg. Educația ofer, ne, ne conferă uh, aptitudinile pe care, uh, de care avem nevoie pentru a fi competitivi. Pentru a fi competitivi, tinerii trebuie să uh, poată lua decizii, trebuie să fie deschiși la noi provocări, trebuie să aibă o gândire critică. Doamna Adanolfi a mai vorbit și despre uh, schema garanția pentru tineret. Considerăm că este esențial ca acest proiect să continue și pe viitor și de aceea în perioada mandatului nostru vom uh, desfășura, vom face o evaluare a uh, acestui uh, proiect, vom încerca să vedem ce a fost uh, pozitiv, uh, ce se mai poate îmbunătăți pentru uh, continuarea acestui program Garanția pentru Tineri. Doamna Zabine Verheinen a vorbit și dumneai despre șomajul în rândul tinerilor. Și am spus deja că cooperarea între toate sectoarele și toate nivelurile de educație pe de o parte și uh, piața muncii pe de altă parte este foarte uh, importantă. Toți aceia care cunoașteți Letonia sau care o veți vizita în lunile următoare, veți vedea cum organizăm noi uh, această relație între sistemul educațional și piața muncii. Cred că putem spune fără falsă modestie că este vorba de un model care funcționează foarte bine. Iar în ce privește relația dintre educația formală și cea informală, vreau să vă asigur că această educație informală este una din prioritățile noastre, anume vrem să obținem o recunoaștere a educației informale, în special pe plan local, dar și pe plan european. Vreau să-i mulțumesc domnului Zver pentru întrebările și comentariile sale, precum și pentru interesul pe care l-a manifestat față de procesul de Bologna. Procesul de la Bologna a fost de altfel adus în discuție de mai mulți colegi. În acest context aș vrea să vă spun că încercăm să readucem în centrul atenției obiectivele principale ale procesului de la lansarea acestuia 99, și anume de a crește mobilitatea în rândul tinerilor. Pentru că aceasta este esențială pentru competitivitatea în Europa. La conferința de la Erevan vom evalua programul în lumina obiectivelor inițiale, vom evalua uh, uh, procesul sub raportul recunoașterii reciproce a diplomilor, dar și sub uh, raportul calității învățământului superior domnul Zveras a arătat că există foarte multe atitudini și poziții foarte diferite uh, față de procesul de la Bologna și de aceea cred că se impune o, re, o evaluare a acestea. Domnul Diaconu spunea că este foarte dificil să oferi o educație de calitate care să uh, se preteze la cerințele pieței. Suntem convinși că pe durata mandatului și a președinției noastre vom putea să oferim impulsuri pentru toate nivelurile uh, sistemului educațional și, să, uh, și că vom reuși să stabilim legătura uh, între educație și piață. În legătură cu sportul, ați vorbit, stimate coleg despre dualitatea sportului. Noi recunoaștem acest rol dual al sportului, pentru că sportul este ceva care ar trebui să stimuleze tinerii în a își urmări cu consecvență obiectivele, în, în a-și formula niște, niște țeluri pe care apoi să le urmărească uh, consecvent. Asta îi poate ajuta și în cariera lor de mai apoi. Iar în ce privește comentariul domnului Nethaus aș vrea să fac aici legătura uh, cu întrebările care au fost, care au vizat uh, uh alinierea uh, educației informale cu cea formală. Adică e, e nevoie ca uh, între piața forței de muncă și sistemul educațional să există o mai bună corelare și coordonare. Este una din prioritățile declarate ale președinției noastre. Vrem ca această aliniere să funcționeze și de aceea uh, un element pe care îl vom discuta cu siguranță pe durata președinției noastre va fi uh, Uh, cel legat de nevoile IMM-urilor. Sper că am răspuns cu asta la toate întrebările. Mulțumesc, uh, doamna ministru, pentru toate aceste răspunsuri. Ați uh, văzut, doamna ministru, cât de mari sunt așteptările noastre față de președinția letonă o evaluare și o reformă a procesului de la Bologna este o chestiune cât se poate de amplă. Asta uh, cu atât mai mult cu cât urmează această conferință de la Erevan din Armenia. Pentru ca șansele și oportunitățile în educație să fie accesibile tuturor, nu doar unui, unei, unui număr restrâns, pentru ca un număr cât se poate de important de studenți să poată avea acces la alte universități europene, ne-am angajat să le extindem orizontul uh, tocmai prin, uh, prin acest uh, program. În ce privește învățământul dual, Eh, ați observat probabil că avem foarte multe așteptări eh, față de acest, eh, acest, această formă de învățământ. Și învățământul, educația, calificările tinerilor sunt foarte importante tocmai în, aceast, în acest context de criză. De asemenea, Uh, avem nevoie de mai multe parteneriate între formele uh, formale și cele informale de educație, cum, așa cum avem nevoie și de legături mai strânse între mediul academic și cel antreprenorial. Vă mulțumim așadar pentru faptul că ați avut disponibilitatea să veniți în mijlocul nostru pentru a ne împărtăși aceste priorități și vă mulțumim și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult și sper că într-adevăr vom avea acces în următoarele șase luni. Mulțumesc! Thank you. Eh, cari colegi, dear colleagues, if you can Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că dorim să continuăm cu un alt punct foarte important de pe ordinea de zi. Allora, io do ora la parola alla collega Libacca, Cristina. Îi dau acum cuvântul doamnei Libacca, care ne va vorbi despre procesul de la Bolonia. Ultima conferință pe, acest, pe această temă datează din 2012 și a avut loc la Erevan. Vom avea și o altă conferință pe această temă cercare di avere una, parola e una eh, posizione autorevole del Parlamento. Oricum, eh, este un subiect eh, foarte important și cred că este bine să avem o poziție a Parlamentului înainte de această conferință de la Erevan. Raportoarea ne va transmite un uh, proiect de raport, iar votul va avea loc pe 24 martie. Acesta este calendarul nostru. Cristina Libațca acum. Pani przewodnicząca. Bardzo mm, łagodnie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Cred că este acum uh, momentul oportun să discutăm despre procesul de la Bologna. Este un uh, subiect uh, foarte important pentru noi în această comisie. Mă bucur că vă interesează pe toți. Vă reamintesc că, că procesul de la Bolonia avea ca scop um, să reacționeze la creșterea mobilității globale, în special uh, în ceea ce privește învățământul superior și accesul la informații. Era de asemenea o încercare de a oferi un răspuns la nevoile pieței. Și uh, își propunea să sporească atractivitatea și uh, competitivitatea instituțiilor de învățământ superior din Europa astfel încât uh, să contribuie în cele din urmă la dezvoltarea civilizațiilor noastre. Ministrii uh, care au participat la procesul de la Bolonia au uh, adoptat și instrumente pentru a pune în aplicare acest proces. În primul rând, uh, era vorba despre împărțirea cursurilor uh, în două niveluri, iar ulterior în trei. Apoi, o altă prioritate se referea la recunoașterea și echivalarea diplomelor. Un alt uh, lucru important se referea la introducerea sistemului de credite. pentru evaluarea dobândirii de, de către studenți uh, a cunoștințelor. Și, în cele din urmă, un alt obiectiv era creșterea calității educației prin introducerea cadrului european pentru calificări. Toate aceste priorități au fost uh, modificate uh, cu mai multe ocazii în cadrul uh, întâlnirilor ministeriale. O întâlnire importantă a miniștrilor a fost cea de la Berlin, în care s-au, introdus studiile de, de doctorat. Iar concluzia a fost că există o relație clară între educație și uh, uh, studiile fundamentale. Aș vrea să vorbesc și despre conferința de la București, în care au fost evidențiate trei priorități importante, și anume asigurarea unui nivel ridicat uh, de calitate a educației universitare pentru toți, apoi uh, locuri de muncă pentru absolvenții universităților. și uh, Luigi uh, Berlinger a fost uh, raportor uh, la vremea respectivă. Acum uh, discutăm despre conferința care va avea loc uh, la Erevan, în Armenia, și vrem să adoptăm o poziție pentru această conferință, de unde și discuția noastră de astăzi. Însă pentru ca această discuție să fie una pertinentă, trebuie să facem o evaluare a implementării procesului de la Bolonia. Și uh, în acest proces de evaluare aș dori să evidențiez câteva condiții externe care trebuie luate în considerare. De exemplu, investițiile în uh, economia europeană, și uh, măsurile care sunt necesare. Aceasta nu este o sarcină deloc ușoară, pentru că există atât susținători cât și oponenți ai acestui uh, proces. Să analizăm cele trei module, cele trei cursuri. Unii sunt uh, foarte entuziaști, pentru că tinerii devin disponibili pe piața muncii foarte rapid. Însă, pe de altă parte, este foarte greu uh, ca un inginer să se formeze în numai trei ani. Unele profesii necesită o perioadă de studiu mult mai lungă. Acum se pune întrebarea dacă această împărțire în trei uh, etape este logică, este rațională. Oricum, trebuie să știți că 93% dintre angajatori spun că prima etapă nu este suficientă, etapa de licență. Și cred că asta trebuie să ne dea de gândit tuturor. În al doilea rând, acest sistem de credite care evalua cunoștințele dobândite de tineri este un alt, sunt un alt subiect important. Studiile recente uh, confirmă că numai jumătate din uh, competențe și uh, calificări sunt recunoscute după terminarea perioadei de ucenicie. Acum, uh, în ceea ce, în, după părerea mea, singura modalitate de a preda uh, este cea corectă. Ideea este să ne asigurăm că putem vorbi despre mobilitate ca și concept, astfel încât creditele să fie recunoscute. Mai există și un alt aspect și anume cadrul uh, strategic pentru calificări. Acolo se descriu uh, calificările și competențele dobândite în uh, sistemul de învățământ. Însă aș fi foarte recunoscătoare să, să știu care sunt opiniile dumneavoastră legate de aceste observații ale mele. Uh, la conferința de la Erevan, ministrii vor analiza raportul privind mobilitatea și internaționalizarea. Vor examina de asemenea și raportul elaborat de grupul care s-a ocupat de recunoașterea automată a calificărilor. Practic, uh, raportul va fi actualizat în concordanță cu cadrul privind uh, recunoașterea calificărilor. Se va discuta și despre educația informală, un subiect care a fost discutat și astăzi aici și se va discuta și despre standardele actualizate pentru educație, pentru că numai 50% dintre studenți spun că standardele sunt în regulă, în timp ce ceilalți consideră că este nevoie de îmbunătățiri. Așadar, ne confruntăm cu o serie de întrebări, cărora trebuie să le găsim un răspuns și trebuie să ne asigurăm că de fiecare dată când vom uh, încerca să găsim uh, răspunsuri, Uh, să ținem cont și de situația în schimbare, de schimbările demografice, de exemplu, de planul uh, lui Juncker și despre investițiile în industriile creative, care necesită o gândire independentă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că ne concentrăm și pe diferitele grupuri care au acces uh, la învățământul superior. Un exemplu foarte bun este Finlanda. În Finlanda se fac toate eforturile pentru ca învățământul superior să fie accesibil tuturor, inclusiv pentru cei care sunt excluși din societate. Însă, trebuie să introducem această schimbare în paradigma educațională, astfel încât uh, cadrele didactice să știe că este important nu doar ce predau ei, ci ceea ce învață în cele din urmă studenții. Adică rezultatele și realizările studenților trebuie să fie uh, evaluate. Aceasta a fost doar o scurtă introducere pentru că vom avea o discuție mai detaliată astăzi. Aș vrea să știu uh, care sunt părerile dumneavoastră și care sunt ideile dumneavoastră care este poziția dumneavoastră cu privire la evoluțiile din sistemul de învățământ superior, mai ales în uh, legătură cu uh, cercetarea la nivel european. Sunt deschisă oricăror idei din partea dumneavoastră. Pe 22 ianuarie mă voi întâlni cu raportorii din umbră din partea grupurilor politice. Uh, dar și cu reprezentanții organizațiilor responsabile de acest proces. Îmi cer scuze pentru aceste termene limită, pentru că dacă ținem cont uh, și de faptul că avem nevoie de traducere, practic uh, vom avea foarte puțin timp la dispoziție pentru amendamente, așa că va, va fi nevoie de o cooperare uh, foarte operativă. Până la urmă, raportul uh, va fi rezultatul efortului nostru comun și uh, va, ne va ajuta să fundamentăm uh, poziția pentru conferința de la Erevan. Așa că vă încurajez să cooperăm și aștept cu interes toate contribuțiile dumneavoastră. Și vă rog să fiți indulgenți cu mine și să respectați aceste termene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, uh, doamna Libacica, pentru această introducere foarte articulată și foarte clară. Sper că vom ajunge la un rezultat uh, bun și nu pot decât să vă urez uh, um, mult succes. Există mai mulți membri care au cerut să intervină. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult și Cristine pentru inițiativa pe care și-a asumat-o cu acest raport. Nici nu încape îndoială că obiectivul procesului de la Bologna a fost unul oportun și este în continuare. Cu toate acestea, sunt convinsă că avem nevoie stringentă de o reformă a acestui proces pentru că Ehm, la atâția ani de la demararea sa, în 99, avem eh, eh, foarte multe probleme pe care am fi dorit să le rezolvăm nu astăzi, nu la Erevan, ci mult mai devreme. Eh, Frankfurt Allgemeine Zeitung, care nu poate fi considerat un ziar radical de stânga, spune că procesul de, de la Bologna suferă de două ambiții uh, irealizabile, mai întâi de a face un hibrid al uh, diplomei europene din uh, diferitele uh, diplome disponibile, pe de altă parte să ofere calificări care automat să găsească în o, o oglindă în ocuparea forței de muncă. Este o afirmație cât se poate de valabilă am dese, ori discuții cu studenții care de regulă uh, se plâng că uh, cursurile sunt uh, foarte teoretice, că sunt foarte prinși cu toate modulele suplimentare, că nu au timp să meargă la cursuri conexe. Spun că prin mobilitatea de șase, șase luni, de un semestru în Erasmus, Uh, au probleme uh, să-și recupereze cursurile de la facultatea la care uh, sunt înscriși, că de multe ori nu se recunoaște modulul, nu se recunoaște creditele obținute în străinătate, că diploma de bachelor nu întotdeauna este utilă Ehm, nu este recunoscută, apreciată pe piața forței de muncă, că după un bachelor trebuie să mergi automat mai departe dacă vrei să obții ceva și eh, problemele ar putea fi enumerate în continuare. Un profesor universitar spune chiar, și citez, că studenții au nevoie de mai mult timp pentru a-și obține calificările. Calificările nu sunt întotdeauna ca și eh, comparabile cu cele din trecut, sunt mai slabe și asta în condițiile în care de fapt, cerințele sunt din ce în ce mai mari pe piața forței de muncă. Mediul academic trebuie să fie unul care să impulsioneze gândirea critică și cercetarea și educația, învățământul superior întotdeauna au avut ca și scop această aprofundare critică a cunoștințelor. E bine, tocmai acest uh, obiectiv generic al, um, al învățământului superior, cel puțin din perioada în care eu am fost studentă, se pare că s-a risipit, s-a diluat și tocmai de aceea cred că este imperios necesar să uh, să-i abordăm uh, foarte frontal pe miniștri, pe responsabili care se vor întruni la Yerevan pentru ca procesul de la Bologna să redevină ceea ce a fost la începutul său. Și cred că studiul de evaluare eh, al procesului de la Bologna va fi foarte, foarte valoros în a eh, evita să mm, plătim un preț mult prea mare pentru educația care a mers într-o mm, direcție greșită. Domnul Zver are cuvântul. Hvala za besedo. Eh, Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să vorbesc în calitate de raportor din umbră pentru acest raport. Apreciez, o apreciez foarte mult uh, pe doamna Libacica, care îi mulțumesc pentru această introducere foarte utilă. Poate că această conferință de la Erevan va fi un bun punct de referință în jurul căruia să putem structura acest raport. Sigur că raportul în sine trebuie să fie mult mai general și să vizeze o perspectivă pe termen lung. Trebuie să evidențieze poziția Parlamentului European în acest stadiu al procesului de la Bolonia trebuie să cuprindă opiniile și punctele noastre de vedere care vor fi uh, luate ca referință pentru mult timp de acum înainte. Conferința de la Erevan este evident un punct de referință, dar nu este cel mai important. Așadar, cred că, în pofida termenelor limită scurte, va trebui să continuăm această evaluare a procesului uh, de la Bolonia la un nivel de detaliu mult mai mare. Sunt de acord cu cei care au vorbit înaintea mea și uh, sper, uh, cred că sunt mulți aici care nu sunt împotriva procesului de la Bolonia și a, împotriva reformării sale. Suntem, uh, de fapt, pentru reformarea reformei procesului de la Bolonia. Dar mai întâi de toate ar trebui să ne străduim să găsim o metodă prin care să accelerăm acest proces astfel încât să ajungem uh, cât mai rapid uh, la obiectivele pe care ni le-am propus la sfârșitul anilor 90 și anume ca educația din Europa să devină comparabilă cu sisteme recunoscute, solide de învățământ, cum sunt cele din Asia sau din Statele Unite. Vrem să avem o educație pe termen mai scurt, dar mai eficientă, mai competitivă în uh, statele membre. Un învățământ care să fie orientat către rezultate. Iar aceste rezultate trebuie să fie utile pentru viața personală și profesională. Vă vorbeam despre a treia generație de universități. Europa nu este lider în uh, domeniul universitar, așa cum era pe vremuri. Uh, când au fost uh, create universitățile în Europa acum uh, mai multe, mai multe mii de ani. De exemplu, Universitatea Humboldt este o universitate foarte puternică care are conexiuni puternice cu industria, o universitate pe care o apreciem chiar o apreciem și astăzi. Însă timpul trece și trebuie să ne schimbăm uh, structurile și trebuie să ne, gândi, ne schimbăm modul de gândire și filozofia, astfel încât să atingem cât mai rapid obiectivele care au fost stabilite la sfârșitul anilor 90. Mai întâi trebuie să facem uh, ceva pentru a avea o mai mare comparabilitate între sistemele de învățământ superior din Europa. Acesta era unul dintre obiective. Nu vorbesc despre o comparație între diferitele niveluri ci despre o comparație în ceea ce privește competențele. De exemplu, un doctor uh, din Grecia ar trebui să fie uh, instruit și pregătit la același nivel uh, ca un doctor din uh, Franța sau Suedia și uh, cadrul național de cadrul um, strategic de calificări a intrat în vigoare în timpul președinției uh, slovene și pot să spun mai multe despre asta. Este o, un fundament de bază pentru uh, calificările din statele membre. Însă situația trebuie să se schimbe pentru ca sistemele să devină mai comparabile. Nu am să intru acum în uh, detaliu cu privire la toate întrebările care au rămas uh, deschise. Cred că acest proces este unul bun. Există evident uh, efecte pozitive mai numeroase decât efectele negative. Și în opinia mea trebuie să accelerăm acest proces, trebuie să consolidăm reforma procesului de la Bolonia, iar conferința de la Erevan și alte forumuri similare sunt binevenite. La fel și raportul elaborat de colega noastră Libacica. Cred că o astfel de evaluare ar fi binevenită în fiecare an. Nu este o presiune, ci o inițiativă lansată statelor membre pentru a moderniza mai rapid sistemele de învățământ superior. Mulțumesc, doamna Truppel. Möchte nur noch mal zwei kurze Bemerkungen machen. Mulțumesc. Încă două scurte observații. Pentru că și în anii trecuți am mai avut tot felul de reforme ale procesului de la Bologna. Este important ca bachelorul să nu, de, să, să nu se scurteze prea mult și să existe în continuare șansa uh, unor stagii în uh, străinătate. Uh, Uh, momentan situația este diferită de la stat la stat, uh, deci uh, unii au bachelorul pe durata unor șase semestre, alții organizează bachelorul pe durata mai multor semestre, dar indiferent de durata acestora, trebuie, dacă vrem mobilitate în continuare, să existe o recunoaștere reciprocă a creditelor și a modulelor. Deci universitatea uh, de origine nu poate să nu recunoască uh, creditele obținute de student în altă parte. Mulțumesc că... Sí, gracias, presidenta. Domnul Margan. Mulțumesc, domnul președinte. După ce am ascultat uh, comentariile ministrului leton, și ale raportorului eh, privind procesul Bologna. Cred că acum apreciez mai mult eh, ceea ce se întâmplă și sunt mai interesat de ce, de ce se întâmplă. Cred că s-a făcut o treabă excelentă într-un interval foarte scurt de timp. În ce privește actualul eh, proces Bologna, cred că există un background foarte pozitiv. Avem 15 ani de activitate foarte bună, un concept foarte bun care s-a dezvoltat. Așadar, în general, uh, lucrurile stau bine. Dar există pe altă parte și o senzație de că ceva se pierde, poate ca să spun așa, poate că am început cu niște intenții și convingeri foarte puternice care cumva pe drum s-au mai pierdut. Cred că în fiecare, strategia din fiecare țară în parte, țară membră în parte, trebuie să încorporeze strategia Bolonia cât mai mult cu putință și Asta ne pune probleme când ajungem la o reformă reală. Se pune problema unei uh, reforme reale, pentru că e vorba de niște costuri ale unei schimbări, ale unei adaptări a sistemului uh, de educație, a proceselor de educative. Nu avem uh, răspunsuri ultime aici, definitive, și nu cunosc suficient de bine situația din fiecare țară încât să pot să-mi permit să fac sugestii Cred însă că ideea reformei este esențială și cred că avem acum oportunitatea când, acum, nu la mai când vom merge la Erevan, vom avea ocazia să uh, punem în discuție niște idei mai clare. Cred că trebuie să facem un efort ca să trasăm uh, o serie de priorități clare pentru viitorul program uh, de reformă uh, și acesta să aibă un oarecare conținut. Cred că fără să spun că am toate răspunsurile, am putea, de exemplu, să ne uităm la o mai bună valorizare a rezultatelor, pentru că asta ne-ar permite uh, să introducem oarecare, un oarecare grad de comparabilitate în dezbatere, să examinăm uh, rezultatele diferitelor țări, dar de asemenea să putem să ne comparăm uh, nu doar între noi, ci cu, și cu alte țări, cu China, cu Japonia, să avem un proces cât se poate de obiectiv și riguros. În al doilea rând, cred că trebuie să examinăm legătura între implementarea procesului Bologna în anumite țări și criza economică și să vedem ce impact a avut reducerea cheltuielor publice asupra procesului de implementare în țara mea, Spania. E o glumă să vorbești despre procesul Bologna astăzi, pentru că toate bugetele pentru educație au fost tăiate. Sigur, asta nu e responsabilitatea noastră, dar și la noastră, dar are un impact asupra prestigiului procesului Bolonia. Și în al treilea rând, cred că trebuie să avem un obiectiv nu doar de comparabilitate și de sistematizarea modului în care dezvoltăm Bolonia, dar să ne asigurăm că există și o convergență corespunzătoare că se încurajează această convergență între universități și Uniunea Europeană. Cred că trebuie să încercăm să creăm un brand de prestigiu și încă suntem foarte departe de asta. Mulțumesc, stimate coleg, doamna Ferhaen și apoi o să încercăm să respectăm timpul așa, dar vă rog să fiți succinți. Vreau să revenim la problema uh, acceptanței și a receptării acestui proces de la Bolonia la facultăți. Pentru că uh, chiar la începutul demarării uh, procesului de Bolonia a fost o mare rezistență consemnată în facultăți vis-a-vis -vis de aceste modificări. Eh, pe de altă parte, dacă s-ar redistribui structura cursurilor eh, într-un mod justițios, s-ar împărți eh, durata bachelorului și a masteratului și așa mai departe, atunci poate că calificarea s-ar dovedi totuși mai eficientă. Deci totul depinde de cât de teoretic și, și scolastic e curriculumul unei facultăți, um, cât de mult, cât de rigid e programa de învățământ și deci uh, foarte multe uh, probleme apărute în cadrul procesului au apărut uh, la nivelul competențelor desfășurate de către facultăți. Da? Pentru că pentru că același, o, același studiu Uh, în facultăți diferite poate să cuprindă în program cursuri cu totul și cu totul diferite. Și atunci, evident că există o problemă în a recunoaște oficial anumite conținuturi, anumite credite, module pe care un student le-a dobândit în străinătate în cadrul unui stagiu Erasmus. Deci, pe de o, alt, pe de o parte, avem o mare speranță că uh, Ehm, stagiul acesta în străinătate va fi un, un plus, un, o, o valoare adăugată. Pe de altă parte, există frustrarea nerecunoașterii acestor module. Tocmai acesta a fost obiectivul uh, Uh, procesului de Bologna să se obțină prin restructurarea cu diploma de bachelor și cea de master să se obțină o comparabilitate între diferite cursuri universitate. Nu este doar o problemă Germania, este o problemă și în alte țări că anume facultățile, universitățile s-au opus, au fost reticente, fa- reticente față de aceste uh, schimbări care uh, se doreau și se impuneau uh, a fi unele structurale, dar care nu trebuie să se facă niciodată uh, în defavoarea, în detrimentul calității. Calitatea trebuie să fie asigurată și trebuie să existe o flexibilitate care să permită uh, Uh, facultăților să definească durata pentru bachelor la 6 semestre, la 4 uh, semestre, la 8 semestre, asta fiecare facultate poate decide cum dorește, numai că flexibilitatea de multe ori este uh, dusă la extrem și atunci comparabilitatea nu mai există. Mulțumesc. Mulțumesc domnul Morgano și după aceea domnul Benta. Da, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, pentru că s-au deja exprimat atâtea opinii și atâtea subsate întrebări. Uh, mai întâi mi se pare că împărtășesc problemele care au fost identificate, dar întrebarea care se pune este cum reușești să gestionezi o situație atât de complexă? Pentru că să gestionezi complexitatea e un lucru destul de dificil. Mai întâi, cred că trebuie să găsim un uh, mijloc de aur ca să, să facem asta o, o medie de aur, ca să spunem așa. Pentru că lucrurile se schimbă tot timpul și e foarte dificil să dai răspunsuri definitive. Dar sunt două probleme. Prima, independența instituțiilor educaționale și, în al doilea rând, titlurile care se dau, gradele, diplomele care se dau. Pentru că asta nu s-a făcut nici în Europa, nici în afara Europei. Cred că este o cerință care a fost subliniată astăzi de ministrul uh, leton, de reprezentantul președinției, uh, care a spus că trebuie să facem un efort la nivelul Uniunii Europene și să vedem cum îmbunătățim uh, educația. Ar fi foarte dificil să ne gândim că putem face această alegere la nivel european, dacă în același timp nu identificăm problemele care există. Sunt anumite distinții la care trebuie să ne gândim. Nu toate procesele educaționale au nevoie de aceeași abordare. Unele, bun, o, o, o, instruirea de tip uh, profesional trebuie să fie concentrată pe lucruri foarte practice, alte forme de educație uh, trebuie să fie mult mai academice. Dar ele uh, trebuie să fie legate sau sunt ele legate uh, de o anumită carieră profesională, unele da, unele nu. Și universitățile nu sunt uh, întotdeauna pregătite să facă acest lucru, uh, să se adapteze, mai ales în domeniul științific și tehnologic. Vreau să mulțumesc Cristine pentru munca făcută, mi s-a făcut extrem de bună, dar vreau să mă întorc la discuția legată de calitate, mobilitate și angajabilitate, pentru că e un lucru care va trebui să continuăm să pe care va trebui să continuăm să-l dezvoltăm în viitor și uh, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că într-o serie de țări uh, cantitatea de nivelul de investiții uh, va stagna investiții în educația înaltă. Și nu putem să ne prefacem că nu știm asta și că lucrurile nu vor sta așa. Când ne uităm la procesul de clasificare a universităților, vreau să vă reamintesc că aceste clasificări sunt făcute cu criterii departe de a fi omogene și obiective. Unele se referă la cercetare, altele la calitatea predării. Sunt unele universități care se concentrează pe calitatea uh, procesului de predare și de aceea sunt uh, penalizate. Uh, pe de altă parte, ai universități care reușesc să combine calitatea predării cu calitatea cercetării științifice și uh, da, oricum, ideea este că trebuie să ne gândim la clasificarea universităților legat de capacitățile și capabilitățile reale pe care tinerii le învață acolo. Mulțumesc, domnul Venta, acum mulțumesc foarte mult. Voi fi foarte succint. Doamna uh, Răbațca, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea raportului noastră, foarte succint. Am vorbit despre și ne-am gândit la multe chestiuni calitatea predării și întrebarea care se pune e nu cumva o cooperare mai strânsă a, ne-ar ajuta să facem față cerințelor uh, actualele uh, pieței muncii, pentru că avem de-a face cu o situație de supraproducție, ca să spun așa, un surplus de persoane educate deci o legătură mai strânsă între universități și uh, uh, piața muncii ar uh, fi o modalitate de a mai reduce această disparitate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Și acum doamna Rivacica și apoi dăm cuvântul comisiei și doctor, doctor Tyson, dacă dorește să acum Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu, nu. În, întâi, uh, domnul Tyson, din numele, în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi să spun mai întâi că noi salutăm inițiativa uh, de a avea un aviz al Parlamentului pe această chestiune. A existat și acum trei ani un aviz foarte util uh, făcut de, președinte, de profesorul Luigi Berlinguer uh, în această comisie. Uh, și deși știți că procesul Bolonia nu este un proces al Uniunii Europene, este unul în care Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol foarte puternic și uh, poate face asta și ar trebui să o facă. Așa cum au uh, spus uh, o serie întreagă de vorbitori, acesta este un moment cheie pentru procesul Bolonia. Foarte multe au fost realizate și nu cred că ar trebui să fim foarte negativi în legătură cu aceste realizări. Sistemul cu trei cicluri a fost, trei niveluri a fost uh, uh, construit în aproape toate țările. Uh, e încă o, pe care de a se finaliza, dar el există, nimeni nu poate chestiona asta. Creditele ACTS se folosesc 75% din cursuri folosesc aceste credite și știm că în ce privește recunoașterea acestor credite universitare 80% dintre studenții Erasmus care se întorc uh, văd că li se recunosc toate creditele. Deci există încă o, o, o problemă, dar există și un cadru înalt de, un grad înalt de recunoaștere. Avem standarde și orientări în ce privește asigurarea calității, ele tocmai au fost uh, revizuite și s-au făcut, cred, multe progrese. Dar implementarea tuturor acestor reforme a fost foarte neuniformă în cele 47 de țări și e adevărat uh, ce au spus unii vorbitori că procesul pierde un pic din viteză, și pierde un pic din vitalitate și acum este momentul să re, să-l reînvigorăm și sper că avizul Parlamentului va, va putea ajuta în această direcție. Uh, întotdeauna a existat un proces de reflexie în cadrul procesului Bolonia legat despre cum să reînvigorăm acest uh, proces și uh, Uh, s-a căzut de acord că poate procesul Bolonia a încercat să facă prea multe lucruri deodată și poate ar trebui să ne concentrăm pe prioritățile principale ale uh, care au fost stabilite în 1999, adică să ne uităm în special la ce este necesar pentru mobilitatea studenților și pentru internaționalizarea universităților și a sistemelor universitare. În al doilea rând, ar trebui să ajutăm mai mult decât am putut să o facem până acum cu uh, implementarea reformelor. Deci nu doar să vorbim despre uh, ce ar trebui să facă statele membre sau alte state din afara Uniunii Europene, dar să le dăm uh, un ajutor practic ca să poată să facă acel lucru. Și asta înseamnă că ar trebui să luăm uh, pozițiile de plecare ale fiecărei țări. Sigur, e un proces uh, în care sunt țări din Islanda până în Kazakhstan și sigur că sunt în situații foarte diferite. Începește sistemul lor uh, educațional uh, universitar. Deci avem nevoie de o geometrie foarte variabilă și de grupuri care au provocări similare și preocupări similare și care trebuie să colaboreze. Sigur, a fost o serie de schimbări foarte importante în uh, Uh, din 2012 uh, de la comunicatul și conferința de la București. Uh, prima ar fi că e nevoie din ce în ce mai mare de interdisciplinaritate și colegii au menționat asta în această după-amiază. Și ce vedem acum este că reprezentanții mediului academic vorbesc foarte mult de interdisciplinaritate, dar nu prea se întâmplă în practică și când se întâmplă, are tendința să fie în universitățile de științe aplicate mai degrabă decât în marile universități de cercetare, acolo unde facultățile încă sunt uh, uh, niște insule foarte puternice și unde e puțină cooperare între ele, în multe cazuri. Există de asemenea un grad mult mai mare de globalizare în uh, educația academică și în cercetare, la care trebuie să reacționăm și asta înseamnă să ne uităm nu doar la evoluțiile în uh, uh, zona educației uh, universitare, ci și la ce se întâmplă în alte părți din lume, în Asia de Sud-Est, America Latină, America de Nord și trebuie să fie legături mult mai puternice. Colegii de asemenea au menționat provocarea reducerii cheltuielor publice. Cred că asta este o problemă reală pentru universități și colegii în multe, multe țări am avut tăieri de 20-25% în țările care au fost lovite cel mai tare de criză și până acum Bolonia n-a reacționat în niciun fel la asta și trebuie să reacționeze la această problemă cumva. Și în fine, cred că viteza evoluțiilor și dezvoltărilor în uh, tehnologia informației trebuie luată în considerare în cadrul procesului de la Bolonia digitalizarea educației universitare are, oferă multe oportunități, mai ales începește internaționalizarea ei, dar are, prezintă și provocări, vine și cu provocări legate de modul în care asiguri calitatea cursurilor care sunt uh, livrate în afara țărilor uh, uh unde se află studenții și cum asiguri uh, procesul de învățare al acelor studenți și cum integrezi tehnologia informații mai bine în activitatea universităților și cred că asta e o nouă evoluție care trebuie abordată mai puternic de procesul uh, Bolonia. Sigur, nu e, e niciun caz prea târziu ca Parlamentul să-și uh, prezinte ideile. Cred că ce-ar fi mai util uh, pentru miniștri până la conferința de la Erevan ar fi opiniile Parlamentului în legătură cu prioritățile și asta ar uh, însemna trei sau patru priorități pe care miniștrii se concentreze pentru a uh, duce lucrurile mai departe în următorii trei ani. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru această, pentru această intervenție plină de sugestii utile și pentru evaluarea noastră. Suntem un pic în întârziere. Doamna Hăbațca, vă rog doar concluzia dumneavoastră. În regulă? pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și tuturor colegilor care au participat la dezbatere și au comentat. Cred că avem aici trei uh, puncte principale. Uh, recunoașterea diplomelor, și, de asemenea, recunoașterea acestor trei stadii de educație. Aceste lucruri trebuie examinate. Un alt lucru se referă la un comentariu făcut chiar de doamna președinte. Studiile au șapte semestre, pot avea șapte semestre. Și în principiu ar trebui să fie uh, o modalitate care să-ți permită să intri pe piața muncii. Pe de altă parte, uh, reprezentantul Comisiei uh, Europene s-a referit la caracterul internațional al acestor cursuri. care trebuie să fie de valoare și care să folosească tehnologia modernă și trebuie să fie legate în mod clar de mobilitatea studenților noștri. Trebuie să ne asigurăm că folosim întregul potențial al uh, sistemului de educație universitară. Trebuie să ne asigurăm că există o corelație între crearea zonei europene de cercetare și crearea zonei europene pentru educație superioară. În fine, Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și să-mi cer scuze pentru termene limită foarte strânse, dar trebuie să spun că am avut o cooperare foarte bună. Mulțumesc, Cristina, pentru eforturile tale. Cred că ai văzut că există foarte mult interes din partea colegilor față de această propunere și, în mod clar, încercăm să uh, insuflăm o nouă viață în procesul Bolonia și să identificăm priorități. Dar, sigur, uh, UE, programul UE 2020 de asemenea poate fi o sursă de ajutor. Și, de asemenea, să nu uităm uh, Fondul Social European uh, care e o altă oportunitate de cofinanțare pe care nu trebuie, nu trebuie să o abandonăm. Și încă ceva în ce privește accesibilitatea. Asta trebuie repetat. A avea o educație europeană la nivel universitar, care este mai uniformă uh, în toate țările, uh, presupune o creștere a nivelului de participare și acesta e un raport foarte interesant pentru noi în atâtea feluri. Dar să nu uităm că suntem cumva uh, într-o cursă contra cronometru și până la conferința din mai. Și de asemenea, studiul privind clasificarea universităților europene, acesta este o un document extrem de important pentru că ne va oferi niște indicatori de calitate și niște repere, niște benchmark-uri la nivel internațional. Așadar, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, ne uh, reîntâlnim pe data de mâine dimineața la 9, mă scuzați, iar acum avem reuniunea coordonatorilor. Următoarea ședință la care vom discuta acest raport, 23 februarie. Și acum reuniunea coordonatorilor.